Chers collègues, stimați colegi, deschidem ședința de astăzi. Îi urez bun venit doamnei Georgieva. Percepem anticiparea din sală pentru că avem acum în premieră prezentarea proiect, proiectului de buget pe 2016, care a fost tocmai adoptat la ora 9.45 de către Colegiul Comisarilor. Vă mulțumim, doamnă comisar, că ne-ați rezervat uh, această onoare de a fi primii care să avem datele în legătură cu acest proiect de buget. Vă reamintesc că raportorul Parlamentului, domnul Fernandez, și-a exprimat prioritățile în cadrul orientărilor majore pe care le-am adoptat în luna martie. Ieri am avut întâlnirea grupului interinstituțional uh, asupra plăților și la sfârșitul anului 2000, 2015 suma facturilor neplătite va trece de la 24 de miliarde cât era la sfârșitul anului trecut, la 20 de miliarde, cu perspectiva de a ajunge la 2 miliarde la sfârșitul anului 2016 dat fiind pe trilogul pe care l-am avut în legătură cu aceste plăți, am sentimentul că acest an dezbaterea asupra acestor plăți nu va periclita dezbaterea asupra bugetului, asupra acestui proiect de buget pe care ați venit să ni-l prezentați indic membrilor comisiei că acest proiect de buget va fost uh, transmis și prin e-mail la ora 9.59, deci lucrăm în timp real. Doamnă vicepreședinte, din nou mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este onoare de a fi aici alături de dumneavoastră. Mulțumim comisiei dumneavoastră pentru că a permis comisiei să prezinte proiectul de buget pe 2016 imediat după adoptarea sa de către comisie, pentru că am primit uh, foarte multă susținere din partea Parlamentului și uh, contăm pe această susținere și în viitor. Încep prin a vă prezenta care sunt schimbările în acest proiect de buget pe 2016. Este cel de-al treilea buget pentru cadrul financiar multianual. Este primul buget al Comisiei Juncker. Și în acest sens am avut oportunitatea de a alinia bugetul cu orientările politice pentru ocupare, creștere și schimbări democratice. Este un proces care a început în 2015. Pentru prima dată, toate statele membre, cu excepția Ciprului, au înregistrat o creștere și în 2016 așteptările pentru creștere în Uniunea Europeană sunt în general 2,1% și în zona euro 1,9%. Ne așteptăm să existe o redresare puternică, în special pe piața muncii și reducerii șomajului. În al treilea rând, în acest buget am lucrat foarte mult pentru a susține acțiunile Uniunii, pentru a face față noilor provocări, în special uh, provocărilor externe din crizele care provin în urma conflictelor din vecinătate, din Ucraina, Siria, Irak și impactul acestei instabilități din punct de vedere migrațional. Probabil știți că atunci când am discutat planul de plată, am recunoscut că situația creditelor de plată pentru acțiunea externă era destul de dramatică. Acum cresc, am, am înregistrat în jur de 20% creșteri, 26% uh, creșterea creditelor de plată pentru migrație în special. Și nu în ultimul rând, ați menționat și în deschidere, am integrat în acest proiect de buget pe 2016 un acord în legătură cu plățile pentru a reduce facturile neplătite pe 2016 la un obiectiv stabilit la 2 miliarde în acordul nostru. Deci am inclus 21,5 miliarde specific pentru a reduce aceste facturi neplătite. În ceea ce privește angajamentele, avem 153,5 miliarde, 1,04% din venitul național brut, plus 2,4% pentru a neutraliza reprogramarea, o ușoară creștere așadar comparativ cu anul trecut, însă dacă nu neutralizăm, există o perspectivă a scăderii pentru că 21 de miliarde vor fi reduse din bugetul 2015. Avem o marjă de 2,2 miliarde și avem uh, o marjă globală pentru angajamente de 351,4 milioane și un instrument de flexibilitate de 124 de milioane. Plățile ajung la 143,5 miliarde, 0,98% din venitul național brut, venitul intern brut al Uniunii, o creștere cu 1,6%. N-am lăsat și aici o marjă de 1,6 miliarde, în caz de necesitate și un instrument de flexibilitate 45,7 milioane. Bineînțeles, va trebui să ne mobilizăm pentru a veni în întâmpinarea acestor necesități, în special în ceea ce privește acțiunile pentru migrație. Prioritățile bugetare, după cum le-am menționat, Acestea au fost aliniate cu prioritățile pe care le-ați susținut uh, pentru noua comisie, uh, locuri de muncă, creștere și investiții, susținerea redresării economiei europene, aproape 66%, peste, peste jumătate din buget merge direct în această direcție. FC, Orizont 2020, Mecanismul Conectarea Europei, uh, susținerea Uniunii Energetice, piața internă digitală, piața unică digitală și inițiativa de angajare pentru tineri. Avem obiectivul de a extinde piața internă pentru că știm că piața internă este o sursă majoră a competitivității noastre. În al doilea rând, să răspundem noilor evoluții și să consolidăm rolul Europei în lume să facem față presiunilor migratorii. Aici crește rubrica 3, să consolidăm rolul Europei, rubrica 4, în al treilea rând, o bună gestionare. Cetățenii își doresc ca fondurile să fie gestionate în mod responsabil. Și, în acest sens, pentru al patrulea an la rând, continuăm reducerea cu 1% a personalului și după cum știți din ceea ce v-am spus eh, anterior, facem o revizuire a eficienței în comisie pentru, în comisie pentru a putea să avem rezultate mai bune cu mai puțin. Ne îndreptăm către un buget durabil. Cu toții stăm multe, a, multe ore și ne uităm la mm, mm, facturile neplătite și încercăm să le uh, corelăm și, după cum vedeți din acest grafic, aceste eforturi au dat roade. Ajungem la un buget mai uh, durabil. Unde vor ajunge fondurile în 2016? Îmi cer scuze că nu se vede foarte bine acest tabel, însă aveți și uh, prezentarea listată, deci vedeți care sunt uh, cifrele în comparație cu 2015. Aveți acolo rubricile, alocările propuse pentru fiecare rubrică și cum se compară cu sumele pentru 2015. Aici trebuie să aveți în vedere că în anul 2015 au existat fonduri suplimentare din bugetul amendat pentru cele 21 de miliarde pe care le-am eh, transferat din 2014. Deci, aici încercăm să vă arătăm care este creșterea. Eh, aproape la toate rubricile există o creștere în angajamente și chiar, eh, chiar și în angajamente de plată. care sunt uh, neutralizate cu reprogramarea. Deci, la uh, coeziune economică, socială și teritorială, se pare că scad cu 15% angajamentele, însă, de fapt, este vorba de o creștere de 3,5% atunci când uh, ținem cont de aceste 21 de miliarde. Vreau să mă asigur că sunteți conștienți de acest lucru. Deci ceea ce vedeți în tabelul corectat cu roșu dacă nu ținem cont de acest trecere excepțională care a avut loc în 2015 a celor 21 de miliarde, acolo uh, vedeți cifrele reale. De fapt, în total înregistrăm o creștere de 2,4% pentru angajamentele de plată și 1,6% la 2,4% la creditele de plată și 1,6% la angajamentele de plată. Acestea sunt marjele pe care le-am calculat, pe care le-am lăsat pentru aceste credite de angajament. Comisia și-a asumat un buget, un proiect de buget prudent în care nu epuizăm marjele și salut uh, serviciile comisiei, în special comis- serviciile care se ocupă cu uh, rubricile majore și, domnule președinte, insistența dumneavoastră de a ne îmbunătăți uh, perspectivele pentru viitor a fost una foarte utilă. Acum, creditele de plată. Ceea ce vedem aici este că acum ne deplasăm în direcția cea bună cu noile programe care încep să fie mai bine finanțate și vechile programe încep să se încheie. Este foarte important ca această trecere de la programele vechi către cele noi să aibă loc, pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru acum, știm, cum, știm acum că uh, acel yo-yo de care spunea domnul Depre uh, urma să se meargă mult prea departe, deci am fi ajuns din nou cu multe facturi neplătite. Așadar, este foarte bine că acum am, înreg- am, am înregistrat o creștere de 80% la credite de plată pentru noi programe uh, comparativ cu 2015. Așadar, în 2016 noile programe reprezintă 39%, erau 32% în 2015 și continuăm uh, să exercităm presiuni pentru o exercitare prudentă a acestor pro- programe care să permită o închidere a vechii programe de pro, perioade de programare. După aceea, cheltuielile administrative pe fiecare instituție. Comisia a înregistrat o creștere de 1,5%, Creșterea a fost limitată la Consiliu și la Comitetul Economic și Social. Avem unele zone, unele domenii în care s-a justificat creșterea, de exemplu, Curtea de Justiție, datorită deciziei de a crește numărul de judecători. La Serviciul European de Acțiuni Externe a, a fost înregistrată o creștere pentru că au, uh, s-au intensificat uh, turbulențele din vecinătatea Europei, au crescut și cheltuielile, de exemplu, decizia de a deschide o delegație în Iran, dat fiind statutul negocierilor, și pentru a Uh, uh, deschide o delegație la Mogadishu. Această delegație este foarte costisitoare dacă datorită condițiilor de securitate. Deci cheltuielile au crescut. Solicităm colegilor din Serviciul European de Acțiune Externe să fie precauți în anii viitori și să încerce să găsească cheltui, economii pentru ca acest trend să nu continue în anii viitori. Bineînțeles că în anumite domenii, în anumite agenții, de exemplu Frontex, agențiile care se ocupă cu migrația, există presiuni, acestea reprezintă priorități politice și nu voi insista mai mult asupra acestui grafic. Bineînțeles, Mulțumim, am fi foarte mulțumit dacă și Parlamentul ni s-ar alătura în această reținere administrativă. Acest buget va fi adoptat la Consiliu și la Parlamentul European. Vom actualiza aceste cifre în timpul anului. Există tradiția scrisorii de amendare a cheltuielilor în agricultură. Vom uh, folosi trialogurile și întâlnirile interinstituționale specifice, de exemplu cu agențiile. Este foarte important să lucrăm cu, în legătură cu agențiile. Eu sunt convinsă că trebuie să facem o analiză mai uh, aprofundată în legătură cu structurarea agențiilor în categorii și tratate ca atare. Sunt anumite agenții care sunt plătite pentru servicii, uh, au un buget propriu pe care și-l generează. Aceste agenții înregistrează o creștere naturală care este diferită de celelalte, celelalte agenții și însă sunt considerate în același fel. Dacă am uh, venit cu, cre- cu um, criterii de performanță pentru aceste agenții, pentru a le încuraja creșterea, o creștere mai naturală, uh, m-ar bucura, m-ar bucura foarte mult. În alte agenții creșterea este înregistrată datorită unor factori de uh, flux de lucru, de exemplu Frontex. Și, și aici trebuie să avem o abordare diferențiată, însă nu ne putem permite să avem o singură măsură pentru toate agențiile, pentru că acest lucru restrânge în mod artificial abilitatea agențiilor de a ne um, furniza informațiile importante și de a acționa. Vom discuta oricum la reuniunile interinstituționale aceste lucruri. Vom avea și negocierile bugetare în toamnă. Perioada de conciliere este 29 octombrie-18 noiembrie și vom face tot ceea ce va fi în puterea noastră ca această perioadă de conciliere să fie utilizată productiv pe toată perioada, nu doar în ultima după masă, pentru a avea o decizie bugetară înainte de ora 12 noaptea în 18 noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a vă prezenta bugetul și Silvan este aici pentru a vă răspunde dacă există orice întrebări mai detaliate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne comisar, pentru această prezentare. cred că putem să fim foarte mândri pentru că am simțit că există o emoție chiar în ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Este bugetul dumneavoastră, chiar se simte că aveți uh, această responsabilitate pentru el și că a fost uh, conceput cu mare grijă. Mulțumesc pentru această prezentare. Am înțeles că, având în vedere obligațiile pe care le aveți uh, vreți să lăsați uh, loc pentru dezbateri, dar uh, nu vă deranjează să plecați pe la 11 de-abia, nu? Dacă se poate, da. Dacă se poate, pe la 11. Atunci o să începem să fim cât se poate de conciși uh, în intervențiile de acum. Așadar, acest buget este cel care va putea să crească EFSI-ul și în ceea ce privește agențiile, ieri am avut uh, o discuție și vom mai avea și alte ocazii de discuție. Domnule Fernandez, să vorbesc portugheză. Mulțumesc. Aș dori să uh, vă felicit, uh, domnule președinte, și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru că au invitat-o pe doamna vicepreședinte a Comisiei aici la noi pentru ca să discutăm despre buget. Am avut discuții foarte ample și pe tema Fondului European de Investiții Strategice, EFSI și suntem cu toții doritori să facem tot posibilul pentru acest buget și pentru Uniunea Europeană. Aceasta putem să spunem în fiecare an. Bugetul Uniunii Europene este un buget foarte limitat, este un buget limitat prin uh, tratate, dar și prin cadrul financiar și va fi de data aceasta un buget foarte amplu. În ceea ce privește cifrele, însă, e vorba doar de 1% din uh, PIB, uh, un procent din uh, venitul național uh, brut. Și chiar dacă ne uităm doar la angajamente, de exemplu, vedem că și acestea sunt mai puțin de 1, pe la 1, 1% deci 1,4% din uh, PIB. Și de aceea cred că trebuie să ne uităm la acest buget, de exemplu, față de bugetul uh, american, care, la care uh, este de 20% din PIB, dar uh, cred că um, atunci nu trebuie să ne uităm în proporție față de Statele Unite. E vorba de un buget foarte important și cred că, că acest buget care conține mai ales investiții, va trebui să țină cont mai ales de cheltuielile bugetare, de cercetare, de exemplu, sau la, de programele de promovare, dar există și alte priorități. De exemplu, mă gândesc aici la situația în domeniul ocupării, la IMM-uri, uh, și la promovarea întreprinderilor. Acestea sunt cele trei uh, laturi cele mai importante și este nevoie ca la 1A să avem uh, o suplimentare bugetară. Există programe importante, programe importante pentru creștere, pentru ocupare și sunt foarte bucuroasă, uh, bucuros că există acum și o îmbunătățire a acestora în ceea ce privește bugetul alocat. Deci 1A trebuie neapărat crescut. Apoi uh, și solidaritatea internă trebuie menționată, care este de asemenea foarte importantă, pe lângă cele trei axe pe care le-am menționat eu înainte. Solidaritatea este importantă, dar și 1B devine la fel de important ca și 1A, pentru că 1B este o activitate politică care contribuie la îmbunătățirea economiei europene și sunt foarte bucuros să pot constata că și aici au existat o creștere a creditelor de, ang- de angajament. Trebuie să analizăm exact ce se întâmplă. Nu știu uh, cum arată cifrele față de anul trecut, dar nu cred că aceasta este esențial. Important este să analizăm și să vedem care e situația. Trebuie însă să mai menționez și celelalte priorități, cum ar fi solidaritatea externă. Și aici aș dori să mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că la rubrica 3, siguranță, există din nou o creștere bugetară care este foarte importantă și de asemenea și la uh, Europa Globală, la Global Europe avem o îmbunătățire. Uh, solidaritatea externă este deci importantă și Uniunea Europeană nu trebuie să uite că există, deci, și această solidaritate care merge spre exterior. Iar acum aș vorbi să, vrea să vorbesc despre anumite acțiuni concrete. După cum am spus, îmbunătățirea bugetului financiar la rubrica 3 și anume 17%, acestea sunt cele mai mari creșteri bugetare din ultimii ani și uh, Europa globală, de asemenea, duce la o îmbunătățire foarte mare și aceasta arată că Uniunea Europeană ia în serios uh, ceea ce se întâmplă în zona mediterană, dar și ceea ce se întâmplă la crizele din, uh, umanitare din lume. Constatăm că în Ucraina, de exemplu, avem uh, evoluții foarte negative, nu avem date foarte clare, nu putem să discutăm clar despre toate detaliile, nu putem să spunem nici la care linii bugetare vom avea o modificare și la ce programe uh, vom avea o creștere cum, ce se întâmplă cu Frontex, dacă este sau nu uh, în beneficiul acestei creșteri. Nici nu știm la celelalte programe care e situația pentru că multe din aceste programe sunt legate de aceste rubrici. Dar e clar că măcar uh, vom putea să știm că avem uh, nevoie de o analiză mai puternică și atunci când vorbim despre îmbunătățirea bugetului planului Juncker. În momentul de față încă lucrăm la această temă și sperăm ca acest plan să aibă efecte și sperăm să găsim uh, un compromis atunci când e vorba de EFSI. Trebuie să constat însă că nu putem decât să, pre- să salutăm această prezentare, avem nevoie însă de o analiză mai aprofundată și suntem conștienți de faptul că acest buget este un buget uh, limitat și că trebuie să fie unul limitat, dar noi vom face tot ce ne stă în putință pentru ca angajamentele pe care le-am luat în uh, cadrul financiar multianual să poată să fie respectate și în următorii ani. Deci vom face tot posibilul pentru ca aceste finanțe să fie folosite într-o manieră flexibilă. Parlamentul European a acceptat ca să acceptăm acest cadru financiar multianual, dar uh, cu premize uh, diferite, premize, importante și anume folosirea uh, Uh, tuturor instrumentelor de flexibilitate pe care le avem la dispoziție. Și celelalte instituții nu trebuie să uite acest lucru. Trebuie să amintim uh, permanent Consiliului că a avut acest angajament și că în acest domeniu al flexibilității a făcut anumite promisiuni. Și dacă ne gândim, de exemplu, la angajamentele în cadrul financiar multianual, în cadrul CFM, putem să constatăm că ceea ce s-a obținut nu a fost prelucrat. Aceste angajamente trebuie să fie folosite. Și am mai spus aici, trebuie să constatăm că principiul pacta servendus trebuie să se aplice, ceea ce s-a hotărât trebuie să se aplice. Uh, toate promisiunile trebuie ținute. E vorba aici și de promisiunile față de cetățeni. Și noi cerem același lucru de la noi, de la Parlamentul European, dar și de la, de la partenerii noștri. Mulțumesc! Si. Mulțumesc! Aș vrea să-l rog acum pe domnul Depre să ia cuvântul în calitate de raportor. Vă rog, domnule Depre, pentru celelalte secțiuni. Mulțumesc! Domnule președinte, mă așteptam uh, ca doamna Vardia Zabal să intervine prima și după aceea colegul meu. Mulțumesc, doamnă președinte, ați uh, m-ați menționat pe mine, eu nu sunt un integrist bugetar, dar țin să avem o rigoare bugetară. Cred că credibilitatea unei instituții trece prin uh, respectarea angajamentelor. Aceasta este preocuparea mea principală, așa cum este și îngrijorarea majorității colegilor noștri. Doamnă comisar, o primă reacție față de proiectul dumneavoastră de buget. E clar că s-au făcut eforturi foarte mari și o spun foarte clar, acest prim buget este un buget de altă anvergură. Vreau să fac câteva comentarii uh, preliminare. În primul rând, în ceea ce privește marjele care au rămas disponibile, marja mi se pare destul de mare. Deci poate că în fața unor negocieri care sunt în curs în mod paralel în ceea ce privește EFSI, o mică marjă de manevră care este mai uh, largă și care rămâne disponibilă și poate fi folosită este foarte necesară, pentru că există foarte multe domenii de interes pentru Parlamentul uh, European care s-au uh, manifestat și în discuțiile în paralel pe care le-am avut până acum. Vreau să notez de asemenea că în prioritățile bugetului pentru 2016, pe lângă crearea de locuri de muncă și investiții, ați menționat printre priorități și orizontul 2020 și mecanismul conectarea Europei. O spun cu umor pentru că cred că ar fi util să faceți un efort suplimentar pe marja care mai este disponibilă, pentru că ceea ce scrie aici trebuie în fine să se adapteze la posibilitățile bugetare pe care le avem. În ceea ce privește personalul, am vorbit deja ieri de uh, posibilitățile pe care le avem în contextul reducerilor de 5% de personal. Cred că trebuie să fim foarte clari pe acest punct am avut mai multe discuții cu mai mulți colaboratori de-ai noștri. O reducere care afectează personalul care este afectat pentru misiunile pe care le avem astăzi trebuie să fie făcută de către toate instituțiile, ca și Parlamentul European, care aplică această reducere deja. Dar vom avea și noi priorități. Anumite instituții au o marjă de refolosire, de exemplu, a personalului din cauza marjei, de, din cauza numărului de personal mai mare și de aceea pentru noile priorități ar trebui să avem o oarecare flexibilitate în ceea ce privește cele 5%. Dumneavoastră, de fapt, ați deschis câteva uși care ar putea să ducă spre o soluționare a problemelor agențiilor și cred că avem interes să concretizăm uh, aceste propuneri chiar în următoarele discuții pe care le vom purta. Mă bucur de efortul care s-a făcut în domeniul securității la rubrica 3 în mod obiectiv, mobilizarea creditelor este un lucru important uh, față de obiective. Ceea ce putem să facem în cadrul bugetului 2015 mi se pare un pic prea limitat față de situațiile reale cu care va trebui să ne confruntăm uh, până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor, iar același lucru se aplică și la rubrica 4. Vreau să fac câteva comentarii va trebui să mai discutăm despre aceasta. Noastră ați lăsat să se înțeleagă că vom deschide o delegație la Teheran, având în vedere cele întâmplate. Eu zic că ar trebui să, deschidem foarte serios, să discutăm foarte serios despre acest tip de măsuri, adică oportunitatea în contextul actual de a deschide această agenție și mijloacele pe care ea le va mobiliza. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, cam atâta vreau să spun la această oră și uh, eventuale comentarii voi mai putea să fac sau critici mai uh, târziu pentru o examinare mai profundă a subiectului. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat clar o imagine de susținere față de acest uh, vis pe care o să-l continuăm până diseară și acum, doamnă vicepreședinte a Comisiei, este rândul dumneavoastră. Pentru că vorbim de fondul de garanție pentru EFSI până la urmă, Doamna Gardia Zabal mai întâi, de fapt. Păi Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte păcat că nu mi-ați dat cuvântul înainte de domnul Depre, pentru că nu trebuie să repet ceea ce a spus el. Cu datele disponibile sunt singurele comentarii care pot să fie făcute. Și eu mi-am notat aceste marje pentru că ne gândim la FC, aceste cu aceste 2,2 miliarde, o anumită sumă ar putea să fie dedicată acestui fond de investiții. Oricum, nu cred că în istoria bugetară uh, a Comisiei Europene s-a mai utilizat o asemenea marjă de 2,2 miliarde. Aceste fonduri ar trebui să fie folosite pentru finanțarea EPSI sau altor politici pentru că dacă mă uit la uh, foaia primită, se vorbește de ocupare, de investiții și aceaste, acestea sunt și prioritățile Parlamentului. Este ceea ce am votat uh, la orientările generale pentru comisie. Dacă intrăm mai în detaliu, vorbim despre EFSI, vorbim despre Orizontul 2020, mecanismul conectarea Europei, care au fost victimele EFSI și mi-atrage atenția că ați pus ca prioritate a inițiativa angajării tinerilor. Nu avem timp să intrăm în detaliu, însă dacă mă uit la uh, uh, rubrica aceea, nu este nimic nou, 0 euro în angajamente. Poate este o eroare a mea. Și singurul lucru pe care îl avem sunt plățile care provin din anii 2014-2015, însă nu există nimic nou la uh, inițiativa angajării tinerilor. Deci, marcarea acestei rubrici ca prioritate pentru 2016 mi se pare puțin teoretic. Sper să fie o eroare unică în acest buget și că, într-adevăr, prioritățile menționate să se reflecte în cifrele din buget, pentru că presiunile migratorii și tot ceea ce ține de rubrica 3 și 4 au fost întotdeauna o prioritate. Au fost uh, marile capitole subfinanțate în trecut și care am înregistrat creșteri, 12% în anumite cazuri, este foarte important, este un mare pas înainte, însă trebuie să intrăm în detaliu pentru a vedea dacă prioritățile politice sunt reflectate corespunzător în cifre, pentru că eh, ne-am dorit un buget cum și l-a dorit Parlamentul ajungem, trebuie să vedem dacă ajungem la un acord rapid în legătură cu fondul de investiții, ca lucrurile să se clarifice și să vedem cum va fi afectat Orizont 2020 și mecanismul conectarea Europei pentru a încerca să atenuăm prin acest buget uh, reducerile prevăzute. Mulțumesc. Acum dau cuvântul mai departe coordonatorilor. Doamna Neriada. Ah, domnul Ashworth, care îl reprezintă pe domnul Coleman. Vă rog, îmi cer scuze, domnule. Merci, president. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați prezentat bugetul în fața comisiei noastre. Aș vrea să vă spun cât de încurajat mă simt. Am uh, scris două comentarii în timp ce vorbeați uh, și scrie, am scris doar uh, o concentrare, ați spus, a spus mai multă concentrare pe uh, mai multă țintire și mai multă uh, eficiență și cred că în ceea ce privește țintirea măsurilor sunteți de acord, sunt de acord cu noastră că avem aspirații să facem mai mult cu mai puțin. Așa este și admir faptul că ați abordat uh, provocările actuale, ocuparea, migrația, Ucraina, toate aceste chestiuni care sunt uh, realiste în prezentarea noastră și trebuie să vedem uh, ce detalii putem să adăugăm la ele. Dar um, e interesant să discutăm și despre felul în care putem să discutăm despre agenții, de exemplu, un lucru pe care noastră l-ați mai uh, abordat. Iar disciplina, când vorbeați de ea, salut comentariile pe care le-ați făcut pentru plății, facturile neplătite pentru că aveți o țintă de 2 miliarde până la sfârșitul lui 2016. Mi se pare o provocare optimistă. Vă urez mult succes. Din păcate, cred că viața nu e atât de simplă și cred că lucrurile vor fi mai dificile decât sperăm noi. Dar admir uh, aspirațiile dumneavoastră de a realiza acest lucru. Și uh, la fel ca și uh, în celelalte cazuri, cred că trebuie să ne gândim și la resturile de lichidat, pentru că și acestea sunt o problemă. Și trebuie să ne gândim care este nivelul sustenabil de resturi de lichidat pe care le avem. Noastră poate puteți să ne dați în continuare mm, anumite previziuni despre cum vedeți noastră lucrurile pe viitor. Mai ales pe această temă am dorit să subliniez nevoia unui rol suplimentar pentru statele membre, pentru că faptul că aceste state membre să accepte disciplina și să facă față unor uh, previziuni mai uh, aspre trebuie să fie de asemenea pregătit. În ceea ce privește FC, am fost încurajat de comentariile noastre pe marge. Dar, într-adevăr, diavolul stă în detaliu și nu mai avem prea mult timp să discutăm despre acest lucru pe care este încă în negocieri. Și, în final, o provocare pe care noastră ne-ați uh, transmis-o într-o manieră foarte politicoasă, controlarea cheltuielilor administrative a instituțiilor. Mi se pare că este foarte plină de tact această provocare către Parlament și către celelalte instituții de a verifica cheltuielile administrative. Cred că trebuie să vă urmăm exemplul în această vigilență. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Mai multă țintire, mai multă disciplină sunt două obiective, într-adevăr. Mulțumesc. Doamna Viriala are cuvântul. mulțumesc pentru prezentare. Aș vrea doar să, vă, să menționez ce a spus și vorbitorii noștri. Sunt uh, bucuroasă să auzim mai multe analize critice. Vreau să pun însă două întrebări în legătură cu instrumentele specifice. Care sunt instrumentele despre care vorbiți și, de asemenea, ce îngrijorări aveți despre creșterea um, sustenabilă, resurse, resursele naturale și care este impactul uh, lipsei acestora pe agricultură și alte domenii. Aceleași îngrijorări le am și în planul Juncker, sperând că acesta va putea să umple un gol pe care îl avem, de exemplu, în mecanismul conectarea Europei și în cercetare și dezvoltare. Mulțumesc! Merci, Președintele fără microfon. Uh, Commissioner, as, uh, your... Mulțumesc. Doamnă comisar, după cum ați auzit, toți colegii doresc să vă felicite pentru uh, această propunere de buget pentru anul viitor. Ce pot uh, să fac? Mă alătur și eu lor. Însă am uh, trei semne de întrebare. Poate că nu am auzit eu, dar nu am auzit despre nevoia de ecologizare a bugetului european. Dar uh, știu că aveți timp să mai faceți asta. Ce ar fi minimul pentru mine aici? De exemplu, când mă uit la cifrele pentru proiectul ITER, uh, m-aș bucura să le reduceți deja. Este vorba de uh, energie nucleară în Franța încă o chestiune pe care aș vrea să o discutăm mai mult, pentru că nu înțeleg foarte bine cum funcționează acest fond de investiții strategice și cum uh, se completează sau cum interacționează cu bugetul 2016 pentru a face, cum spunea și domnul Ashworth, mai mult cu mai puțin bani. Și, în al treilea rând, referitor la presiunile de migrație. Ei bine, pentru a răspunde la această presiune, încercăm să alocăm mai mulți bani. Dar mi se pare că abordarea este dezechilibrată, pentru că cei din domeniul securității mi se pare că vor fi destul de mulțumiți de ce le oferim, însă uh, sumele pentru imigrația legală par să fie reduse. Um, consultanții mei uh, lucrează pe, tab- pe aceste tabeluri pe care ni le-ați dat. Uh, poate greșesc, dar asta este impresia pe care am, uh, am avut-o. Cine mi se adresează? A, văd că doamna Holmeier vrea să-mi spună ceva. Deci, vedeți, nu prea înțeleg ce e în spatele acestor cifre. Dar sunt convins că veți putea să-mi explicați. Mulțumesc, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Georgeva, pentru că ne-ați uh, prezentat ce se întâmplă cu bugetul 2016. Două întrebări referitoare la cele prezentate și apoi câteva comentarii din partea mea la paginile, paginile 6 și 7, așa am înțeles eu lucrurile. Și ați uh, spus deja că partea roșie de pe pagina 7 arată cifrele principale în ideea faptului că trebuie să eliminăm efectul special al bugetului de anul acesta. Efect special care vine din faptul că s-au transferat uh, credite uh, din 2014. Uh, și când le eliminăm pe acestea, vedem că are loc o creștere de 2,4 la credite de angajament și 1,4 la creditele de plată. Bun. Dar asta face totuși o diferență în cifre de 10 miliarde. și cred că este important să ne explicați cum se va comporta această diferență față de problema generală a facturilor neplătite, a ralurilor. Am discutat ieri despre cum, pute, cum evoluează chestiunea ralurilor. Acum mă uit la cifre și mă întreb cum facem. Din nou vedem o diferență între creditele de plată și cele de angajament de aproximativ 10 miliarde. Ce se întâmplă? Cum facem? Cred că, până la urmă, facturile neplătite sunt eliminate mai puțin decât am fi putut. În Germania spunem întotdeauna că bugetul este o politică pe... exprimată în cifre. Și când uh, luăm asta ca premisă, vedem că există o creștere a bugetului în categoriile 3 și 4, securitate și cetățenie și Europa globală. Și vedem că bugetul urmează provocările uh, cu care se confruntă Uniunea Europeană și mi se pare corect acest lucru. Următoarea etapă este ca Consiliul să analizeze toate aceste cifre și eu aștept cu nerăbdare două lucruri. 1. Își va aminti ce au spus ieri referitor la criza plăților, pentru că ne-am cam obișnuit din partea Consiliului să primim uh, o asigurare astăzi că ceva se va rezolva și 24 de ore mai târziu, când există o reuniune în alt uh, format, uh, să nu mai fie valabil nimic. Și doresc să avertizez Consiliul să nu facă asta. Dacă este adevărat tot ce am spus când am vorbit despre criza plăților și dacă este adevărat tot ce spunem despre provocările politice cu care se, confrunt, se va confrunta Uniunea Europeană în următorii ani, e bine atunci uh, Consiliul nu poate să răspundă cu o orge de reduceri bugetare, așa cum a făcut-o și în anul trecut. Deci uh, eu aștept cu nerăbdare să văd dacă Consiliul, având în vedere cele negociate ieri, va își va aminti uh, ceea ce am discutat și dacă modul în care Consiliul va uh, analiza acest, uh, acest buget va fi conform tradiției anilor trecuți sau va reflecta într-adevăr provocările cu care ne vom confrunta în următorii ani. Și bineînțeles, noi vom supraveghea cu foarte mare atenție ce se întâmplă. Mă bucură foarte mult, doamna Georgeva, ceea ce ați spus uh, referitor la agenții. Nu pot decât să sprijin această abordare. Să nu, le mai trată, să nu mai tratăm toate agențiile ca în trecut la fel și doresc să le spun colegilor că mult, există o serie întreagă de agenții finanțate de industrie care oferă servicii uh, pe piață pentru care primesc uh, venituri tocmai pentru că prestează aceste servicii. Și, bineînțeles, aceste venituri uh, permit uh, ca o agenție să nu fie tratată la fel ca alte agenții care au alte sarcini, de exemplu din, în ceea ce privește uh, angajarea de personal. Deci am, um, ne-a bucurat această abordare. Colegul Ashworth a vorbit uh, despre slăbiciunile la agenții, sper că a avut aceeași intenție ca și mine uh, și sprijin și uh, abordarea dumneavoastră de a pune accentul pe performanța și eficacitatea bugetului și um, un, um, o idee către guverne, uitați-vă la um, rapoartele recente uh, și mai ales către colegii din Regatul Unit, uh, veți vedea că unele lucruri nu funcționează cum trebuie. Guvernul britanic are niște teme de casă de făcut. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Georgieva trebuie să plece peste cel, cel mult 10 minute. Mai avem patru persoane înscrise la cuvânt. Dacă vreți să mai și răspundă, am să vă rog să fiți cât se poate de succinți. Domnul Manca acum. Mulțumesc, domnule președinte. Un minut mi este suficient. Mi se pare un lucru pozitiv faptul că bugetul urmează prioritățile Parlamentului European și că răspunde la provocările viitorului. Vă mulțumesc, doamna Georgeva, pentru eforturile de a reduce plățile neplătite și 2016 facturile neplătite și 2016 va juca un rol esențial aici. Mă întreb dacă există o strategie uh, pe 5 ani pentru a reduce uh, ralurile. În 5 ani, practic, ne vom regăsi în aceeași situație și mă întreb dacă există o strategie prevăzută pentru ca situația facturilor neplătite să nu se, uh, să nu se repete. Doamna Moody. Aș dori să spun, la fel ca și ceilalți colegi, că salut ideea și intenția bugetului prezentat și în ceea ce privește plățile. La rubrica 1A bănuiesc că totul va ține de detalii, dincolo de toate dezbaterile ce au loc în, în jurul EFSI. Sper că se va pune un accent și asupra investițiilor în cercetare și nu numai uh, în domenii care să ducă la efect de pârghie. La rubrica 3 se pune 0 la, la marjă. Mă întreb de ce. Și sunt de acord cu ceea ce s-a spus referitor la agenții. Sprijin ideea de a le aborda în mod diferit. Mulțumesc, domnul Novakov. Mulțumesc. Pe scurt, poate că voi uh, repeta și unele lucruri spuse de colegi. Doresc să vă felicit nu numai pentru efortul pentru bugetul 2016, ci și pentru încă ceva. Din prezentare a reieșit faptul că bugetul pe 2016 este mai orientat pe rezultate și mai puțin pe procentaje și cifre. Și vă felicit pentru asta, pentru că în spatele acestor cifre sunt oameni, milioane de familii europene care se bazează pe uh, creșterea pe care bugetul o poate aduce. Aș dori să vă felicit pentru concentrarea asupra garanției pentru tineri, pentru că sunt milioane de tineri în Europa care așteaptă numai o șansă pentru a lucra. Și am să vă rog la această rubrică să vă coordonați bine cu uh, doamna Tyson pentru a coopera cu statele membre, astfel încât fondurile să fie la dispoziție atunci când ele sunt uh, necesare tinerilor. Și nu în ultimul rând, bugetul, când am recitit această prezentare, am uh, reținut un mesaj sume mici pentru probleme mici, sume mari pentru uh, probleme mari. Vă mulțumesc uh, așadar pentru această propunere. Vă mulțumesc, spune președintele. Doamna Holmeier acum. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, pentru că trebuie să fiu succintă, voi spune și lucrurilor clar și pe nume. Am senzația că documentul uh, ascunde mai mult decât ne arată. Am avut prezentări uh, mai de mult în care rubricile arătau foarte clar ce e cu minus, ce e cu plus, care domenii sunt cu cât în minus, cu cât în plus. Acum avem o uh, imagine de ansamblu care ne lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Și aș avea foarte multe întrebări, ca și domnul Geier, la agenții. Avem agenții care primesc multe fonduri, dar care n-au nevo- atâtea nevoi. Va putea Comisia în sfârșit să ia pași mai mari pentru schimbul de poziții? Va fi dispusă Comisia în interiorul său să nu mai avantajeze mm, anumite agenții sau să găsească un echilibru uh, și să crească, de exemplu, fondurile la agenții care au mai multe, uh, care au mai multe sarcini. Am auzit multe uh, discursuri frumoase, dar nu am văzut foarte multă consecvență în acțiuni. Apoi, în ceea ce privește pornirea programelor, la ultimele negocieri bugetare formulasem faptul că începutul programelor nu are voie să fie întârziat. Acum vedem o, un început întârziat cu doi ani. Până la finalul 2016 vor începe programele. Nu mă, nu mă uimește faptul că între timp uh, nu mai uh, avem atâtea facturi neplătite, pentru că dacă întârziem cu doi ani începerea unui program, e clar că nu se cheltuiesc, că nu se cheltuiesc fonduri pentru ele. Am senzația, stimate uh, președinte Artui, că în câțiva ani iarăși vom discuta uh, în această comisie și ne vom uita la, o și mai mare, la un și mai mare munte de facturi neplătite. Deci, mi se pare că nu este foarte vizibil președintele Artui. Da, fie vom reduce creditele de angajament, fie vom găsi alți bani proaspeți, doamna Holmeier. Da, eu am numai senzația că jocul continuă, doar că prezentat mai bine. Dar nu e nimic. Nu e nimic. Noi vom da noi de capăt. Vom vedea ce se află în spatele cifrelor. Deocamdată, ce vedem mă face să-mi pun mai multe întrebări decât uh, ce găsesc ca răspunsuri. Președintele, da, cred că nu vom avea parte de miracol în ceea ce privește plățile. Când votăm un CFM cu 52 de miliarde diferență între angajamente de credit și de plăți, între credite de angajament și de plată, e clar că vor rămâne foarte multe raluri. Doamnă comisar, Iată, ați văzut, criticile au fost constructive. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Vom avea, bineînțeles, multe ocazii să examinăm mai în detaliu cifrele. Eh, De adevăr ați spus că diavolul stă în detalii și trebuie să fim foarte atenți întotdeauna la aceste detalii. Ați spus, v-aș ruga să ne transmiteți întrebările în scris pentru a le da un răspuns cât mai corect, însă vreau să vă răspund la mesajele mai generale care au fost adresate în această dimineață din partea dumneavoastră. În primul rând, pentru noi este foarte important să creștem alocările pentru subiectele majore și să nu acordăm importanță atât de mare subiectelor mai puțin importante, ceea ce este foarte greu. Este greu să identifici priorități negative după multe decenii în care acest lucru nu a fost necesar. însă suntem ghidați de un singur lucru și anume să lucrăm în serviciul cetățenilor europeni. Cum putem să facem mai mult pentru europeni, cei care se bazează pe bunele decizii din partea noastră, pentru că sunt șomeri, se confruntă cu probleme majore, pentru că cercetătorii, în loc să își pună în aplicare ideile pentru economiile europene, Uh, se duc să lucreze în altă parte. Aceasta este prioritatea principală a noastră. Este un buget redus, dar poate să aibă o influență majoră, poate să fie partea mai mică care determină o schimbare majoră. Nu este vorba de un buget care să finalizeze lucrurile, este începutul unui proiect. Un comentariu în legătură cu marjele. Aceste marje sunt ceea ce sunt, ne permit ajustări suplimentare. Acum intrăm în negocieri pe EFSI. Am demonstrat că odată ce um, marjele pentru 2014 au fost clare. Am oferit această claritate în negocieri pentru a reduce realocările de la cele două programe pe care le-ați menționat și pentru a înțele- și pe măsură ce situația din 2015 se clarifică, facem exact același lucru. Parlamentul nu are nevoie de multă îndemnare, însă în împingem Consiliul și Coreperul să facă mai mult pentru a utiliza aceste marje, odată ce știm că se poate face acest lucru. Este de vreme în cadrul financiar multianual, însă se poate deja acționa pe aceste marje. Sper că spiritul constructiv în care uh, discută acum instituțiile va continua și că vom ajunge la un acord bun, însă nu ne gândim la planul Juncker ca fiind uh, planul Juncker, Juncker împotriva cercetării și inovării sau împotriva conectării Europei. Este un plan de extindere a oportunităților de a susține cercetarea și inovarea și de a susține investiții suplimentare în infrastructură și conectivitate în Europa și în economia digitală și piața digitală. Am, mi-ai spus uh, întrebarea în legătură cu prioritatea reprezentată de angajarea tinerilor. Dacă avem doar plăci și nu angajamente. Eu cred că da, am făcut o alegere conștientă de a prealoca angajamente, de a le accelera pentru a ne asigura că vor intra în anumite domenii. Și în 2016 acest lucru vom face plăți mi-am pus uh, reputația în joc pe acest subiect pentru mai multe uh, prefinanțări pentru uh, finanțarea angajării tinerilor, pentru că trebuie să acționăm rapid. Avem o evaluare la jumătatea perioadei care poate să fie folosită pentru a evalua lucrurile. La această evaluare mm, dacă investițiile pentru angajarea tinerilor vor fi considerate în continuare importante, sper că vom avea curajul politic să susținem în continuare aceste investiții. Însă eu uh, susțin că este o prioritate pe bugetul 2016. O întrebare s-a pus în legătură cu ecologizarea bugetului. Îmi pare rău că nu am menționat acest lucru. Avem acest obiectiv ca 20% din buget să fie pentru ecologizare în special împotriva schimbării climatice. Eu cred că ar trebui să fie mai mult de 20%, chiar mai mult uh, fiecare rubrică din buget ar trebui să meargă în acest obiectiv pentru că este important pentru viitorul nostru. În ceea ce privește restul de lichidat, vrem să îmbunătățim îmbunătățirea înțelegerii durabilității acestor uh, restul de lichidat sau neplăți. Ce înseamnă o diferență de 10 miliarde acum? Dacă avem o gestiune bună a noilor programe, unii spun de ce a durat atât de mult. E bine, știm cu toții că 80% din bani sunt responsabilitatea comună a statelor membre și a Comisiei și uneori uh, noi suntem puțin mai stringenți. Așadar, continuăm să lucrăm pe anticiparea acestor plăți și angajamente. Așadar, atunci când creștem angajamentele, o facem cu înțelegerea că plățile vor urma. Trebuie să vedem însă și pașii înainte. Va apărea un moment în care să ne întrebăm dacă putem să reținem acest instrument în mod durabil. Avem o Uh, reîntâlnire la mm, evaluarea la jumătate de mm, perioadă, după aceea la următorul cadru financiar multianual, pentru a vedea și, și dovedi că avem o bună gestiune și o bună abordare. Suntem foarte uh, doritori să ne asigurăm că statele membre uh, nu transmit doar informații, ci că sunt preciși și că gestionează activitățile și proiectele în mod prudențial pentru ca aceste proiecte să nu uh, deraieze cu toate consecințele cunoscute în ceea ce privește agențiile. Aici trebuie să luăm acest lucru în serios și să discutăm lucrurile foarte uh, serios în, inter, în grupul interinstituțional asupra agențiilor. Unde ne aflăm atunci când trebuie să examinăm clauzele de caducitate pentru agenții? Nu avem nicio perspectivă și este imposibil să tot adaugi, însă să nu uh, scazi niciodată. Ă, am avut un singur caz în care credeam că o agenție nu mai este utilă, dar această agenție este încă deschisă și funcționează. Așadar, trebuie să introducem un proces care să gestioneze performanța în mod diferit și să vedem dacă avem posibilitatea sau curajul, de fapt, să facem o evaluare care să ducă la acțiuni. Și nu sunt sigură, pentru că odată o agenție înființată, niciodată nu va mai dispărea. Așadar, trebuie să fim foarte precauți cu ceea ce creăm, pentru că creăm anumite lucruri și ceea ce creăm va rămâne acolo, chiar dacă scopul original dispare. În ceea ce privește indicatorii de performanță. Ideea este foarte simplă. Dacă avem uh, asemenea indicatori și aplicăm, aplicăm coerent și cu rigoare, avem o bază obiectivă de a judeca ceea ce trebuie să fie susținut și ce nu. Până acum uh, ne-am, nu am făcut acest pas pentru că nu este ușor din punct de vedere politic. Este un, un subiect interinstituțional, într-adevăr. Da, îmi pare rău, Vedeți că am discutat acest subiect foarte mult în ultimele zile. Din acest motiv, uh, intru deja în dezbaterea acestui subiect în loc să vă dau cadrul general. Și ultimul punct, s-a pus o întrebare în legătură cu instrumentele de flexibilitate. Acestea sunt Fondul de ajustare la globalizare, Fondul European de Solidaritate și altul. Acest, comisia consideră că aceste fonduri sunt deasupra plafonului și, după cum știți, există o divergență în acest sens cu Consiliul. Mai sunt și alte trei instrumente care instrumentul de flexibilitate, marja pentru angajamente și marja pentru urgență. Acestea pot să fie găsite în detaliile bugetului. În ceea ce privește resursele pentru natură, vom transmite un răspuns separat. Vom lucra împreună pentru ca acest buget să fie unul corespunzător și prudent implementat. Vreau să mă asigur că nu am sărit peste nicio întrebare importantă. Da, um, ați spus că nu a existat nicio marjă peste 2,2 miliarde. În 2008, marja a fost 3 miliarde. Așadar, a existat un caz când am avut o marjă mai mare. Eu nu sunt partizana unor, unor marje mari în scop propriu. Este, ele pot să fie mari acolo unde este necesar. Avem acum o marjă mai mare. Ceea ce nu utilizăm nu ar trebui să pierdem. Aceasta este filozofia noastră. Vă mulțumesc din nou foarte mult pentru timpul acordat și trebuie să vă părăsesc. Mulțumim. Mulțumim pentru această bună cooperare. Vom vedea în viitor cum va fi primit acest proiect de buget din partea Consiliului. Și, bineînțeles, în săptămânile viitoare veți afla și prioritățile noastre. Ați insistat asupra uh, tinerilor. Este o temă care este relevantă pentru cetățeni, însă dacă vrem să găsim să dăm speranță și încredere tinerilor europeni care nu au de lucru, astăzi trebuie să acționăm asupra mobilității tinerilor și vom avea ocazia să rediscutăm despre programul Erasmus și Erasmus Plus. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Este un uh, buget mic, este un 1% din PIB, dar are nevoie de atenție specială pentru a atinge subiectele esențiale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această prezentare foarte promițătoare. Merci, beaucoup. À ce soir. Bien, nous nous reverrons ce soir dans le trilogue sur l'EFSI, qui, je l'espère, sera un trilogue Bine, ne revedem în această seară. Sperăm diverse alte observații. Următoarea noastră reuniune va avea loc în data de 8 iunie la ora 19 până la 21 la Strasburg. Ridic, se suspendă ședința.